Vă rog frumos să luați loc. Ich erkläre die am 10. September Declară deschisă ședința suspendată la 10 septembrie 2015. Procesul verbal și textele adoptate în cursul ședinței din 10 a 9 a 2015 sunt disponibile. Aveți observații?